So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf... Dragi colegi, bun venit, bun venit și interpreților, spune președintele, vă mulțumim. Bun venit oaspeților. Aș vrea să vă spun că în această dimineață eu o înlocuiesc pe doamna Karima Deli. Văd că sunt măcar câțiva deputați în sală și putem să începem cu adoptarea proiectului de ordine de zi. Nu există nicio propunere de modificare a ordinii de zi votul la punctul 25 de pe ordinea de zi, raportul cu privire la regulamentul 1 pe 2005 privind protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE va fi însă amânat. Vreau să știu din partea dumneavoastră dacă aveți comentarii față de ordinea de zi sau dacă poate să fie adaptată ordinea de zi așa. Nu se ridică nimeni în picioare, deci cred că putem să o adoptăm. S-a adoptat procesul verbal din 15 octombrie 2018. Dacă de asemenea aici nu aveți obiecții, putem să adoptăm uh, procesele verbale a reuniunii din 15 octombrie 2018. Nu văd pe nimeni care să obiecteze. Punctul 3. Comunicările președintelui. Eu n-am comunicări pentru dumneavoastră, așa că putem să începem chiar cu lucrările noastre de conținut. O să începem la punctul 4 cu conducerea autonomă în transportul european. E vorba de un raport al domnului Wim van den Kamp și vreau să-i dau cuvântul lui Wim. Te rog. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Avem în urma noastră acum o procedură foarte interesantă, foarte fructuoasă în legătură cu acest raport de inițiativă. Ceea ce se datorează și secretariatului TRAN, pentru că secretariatul este întotdeauna foarte gata să ne ajute atunci când e vorba de transpunerea pe hârtie a amendamentelor noastre. Am încercat să analizăm mai multe aspecte ale conducerii autonome. De fapt, aici e o traducere oarecum inversă a um, variantei oland- la varianta olandeză. De fapt, e vorba nu numai de mașini, de personale, de camioane, ci e vorba și de transportul feroviar. Deci eu zic că aici ar trebui să fie mai degrabă vehicule autonome, dar să ne gândim și la metrou, care uh, merge multe orașe fără șofer. Uh, și să ne gândim și la drone pe care trebuie să le menționăm. Raportul din proprie inițiativă este însă important, mai ales din perspectiva poziției europene față de China și față de SUA, pentru că trebuie să facem față acestei concurențe. Europa are destul de multă expertiză și de capital pentru ca să poată să-și producă singură mașinile autonome. Însă, nu întotdeauna suntem la fel de rapizi în ceea ce privește procedurile în discuția cu Comisia și cu cele 28 de state membre. Câteodată e nevoie să apăsăm puțin mai mult pe accelerație. Avem și probleme cu aspectele sociale pe care trebuie să le reglementăm. Există foarte mulți cetățeni care sunt destul de reticenți față de vehiculele autonome. Se face referire în text și la sistemul de educație, pentru că și în sistemul de educație am putea să spunem că aceste vehicule vor lăsa urme. Există o diferență între majoritatea din Parlament și uh, ceea ce consider eu pe tema datelor și transmiterea datelor uh, din partea producătorilor de vehicule către întreprinderile care oferă celelalte servicii. Servicii care țin de asemenea de vehiculele autonome. Industria leasingului ar dori să primească de asemenea foarte multe date pentru ca să poată să întrețină mașinile mai bine mai există și legătura pe care trebuie să o facem cu hotelurile, cu uh, restaurantele și cu toate mm, celelalte funcționalități ale mașinii, cum ar fi încălzirea anticipată în momentul în care nu ești încă în mașină. Producătorii ai tuturor acestor sisteme doresc să poată să colecteze date și să poată să le ofere după aceea partenerilor de afaceri. Partenerii de afaceri ar prefera, de fapt, să aibă acces direct la toate datele care se colectează. Eu sunt membru în PP și sunt destul de reticent în ceea ce privește circulația acestor date. Trebuie întotdeauna să cântărim bine interesele producătorului și să le punem în balanță cu um, interesele uh, Um, comercianților și cu interesele consumatorului. Mâine, probabil, la vot o să se decidă care este balanța cea mai bună. Astăzi însă vom putea discuta despre un compromis uh, interesant, deși mi se pare puțin probabil să-l primim. Mulțumesc foarte mult pentru procedură, am primit deja felicitări pentru raportul nostru. Problema datelor rămâne însă cea mai spinoasă și în raportul CITS s-a menționat aceeași problematică la care nu am găsit încă o soluție. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, domnule raportor. În numele și de o să-i dau cuvântul lui Ismail Ertug. Ismail, te rog. Mulțumesc foarte mult, Peter. Um, Dieter, mulțumesc, uh, dragi colegi, și bună dimineața. Trebuie să-l scuz pe domnul Hili, care nu este încă aici, e pe drum spre Parlament și trebuie să prezint eu poziția dumnealui. Aș dori să o fac acum. În primul rând, sunt convins că raportul um, este o inițiativă foarte bună din partea Parlamentului și a diferitelor comisii. Vreau să mulțumesc IMCO, ITRE și Juri pentru contribuția la amendamente și lui Vim Van der Kamp pentru că a redactat și a negociat acest text. Am mai multe abordări pe trei domenii, spune vorbitorul uh, și uh, autorul uh, scrisorii și vreau să fac referire la votul pe care l-am avut acum uh, câteva săptămâni pe CITS. După acest raport și când vorbim despre automatizarea completă, trebuie să ne gândim și la aspectele sociale. În unele dintre compromisuri uh, s-au menționat punctele sociale, dar nu s-au folosit toate șansele de a sublinia suficient subiectul. Nu înțeleg de ce nu putem să cerem mai multe drepturi clare de ce nu putem să spunem că nu avem nevoie de o strategie generală din partea Comisiei, ci mai degrabă de acțiuni legale și de pași concreți? Automatizarea este de fapt noua industrie, nu revoluție industrială, care deja ne bate la ușă. Nu mai avem timp de pierdut. Am ajuns la un punct la care susținerea dumneavoastră mâine la vot e esențială. Acesta este compromisul alternativ la aliniatul 4 și 4A, în care se vorbește despre probleme de proprietate a datelor și nevoia de a avea acțiuni legislative pentru a asigura o, um, un acces neutru din punct de vedere tehnologic, dar și eficient la date pentru întreaga, întregul lanț uh, automatizat. În raportul pe care l-am votat exista un uh, amendament de compromis cu susținerea PPE de a implica toate părțile terțe. E foarte greu de înțeles atunci de ce PPE-ul ar uh, dori să reducă domeniul de aplicabilitate doar la unii parteneri. Uh, Seara trecută am primit poziția PPE-ului și a ALDE, în care ei au, propus, au preluat uh, ceea ce am propus noi ca și compromisuri alternative. După ce s-au făcut mai multe eliminări, domnul Van Miltenburg și domnul Van den Kamp vor folosi poziția S și D. Însă au rămas două divergențe principale. Avem nevoie de acțiuni legislative și nu doar o strategie generală din partea Comisiei și am dorit să implicăm întregul sector uh, de automatizare și nu doar unei uh, implicați, unei actori terți. Aceasta este poziția noastră SCD și poziția raportorului din umbră, domnul uh, Von Ryan. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru că ați reprezentat poziția dumnealui și acum ajungem la ECR. Domnul Slotowski are cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc uh, foarte mult, domnule Van den Kamp, în calitate de raportor și mulțumesc și colegilor raportori alternativi pentru toate contribuțiile pe care le-au făcut la raport. Nu aș dori să mai repet o dată lista de argumente care s-au vehiculat deja despre diferitele perspective ale mobilității autonome. Eu sunt absolut convins că acest raport este destul de Uh, exhaustiv pentru ca să poată să rezolve toate problemele, securitate, protecția datelor, uh, drepturile consumatorilor, însă piața de fapt încă nu există despre care vorbim. Grupul ECR își dorește de aceea ca să existe o concurență reală în domeniul întreținerii vehiculelor. Dobândirea unei uh, mașini autonome este doar primul pas într-un proces complicat în care, uh, uh, de exemplu, garajele și, um, de asemenea, și siturile de producție auto sunt foarte importante. Nu vrem însă să fim dependenți numai de producători, vrem să avem o paletă largă de servicii care să fie oferită. Aici protecția de date este foarte importantă, dar mai ales accesul la, la date E vorba aici de accesul în timp real, care trebuie să fie garantat și prin anumite prevederi de securitate, prin protecția dreptului uh, de proprietate intelectuală și altele. Vedem aici un pericol foarte mare pentru că uh, s-ar putea să avem uh, lacune de securitate și aș dori de aceea ca problema să fie luată în serios în, următoarea, în următorul cadru de reglementare există nevoia de a face pași legislativi și uh, um, mi se pare că ar fi important să avem cal un calendar realist. 1 ianuarie 2020 mi se pare un termen legitim și potrivit. Pe total, suntem uh, de acord cu propunerile raportorului și cu noile compromisuri. Grupul ECR va vota pentru acest uh, raport uh, când va fi vorba de vot. Mulțumesc foarte mult, domnule, domnule Zlotovski. Acum aș dori să dau cuvântul raportorului din partea ALDE, domnul Van Miltenburg. Vă rog. Dank u wel, voorzitter. Eh, ook ik wil uh, graag de heer Van der Kamp uh, en de schaduwrapporteurs bedanken voor de goede samenwerking op dit rapport. Uh, rapport dat Mulțumesc foarte mult lui Vim Van den Kamp, mulțumesc pentru colaborarea foarte bună la acest raport. E vorba de un raport care face un pas înainte în direcția mașinilor autonome în Europa. E foarte important ca Europa să poată să ocupe o poziție de vârf. Restul lumii nu se oprește din cauza că noi mergem încet. Vehiculele autonome contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și pot să accelereze fluxurile de trafic. Aceasta se vede foarte bine din compromisuri. Eu salut și compromisurile care vorbesc despre neutralitatea tehnologiei și care uh, vorbesc despre necesitatea unei reglementări sincere în domeniul accesului la date. E foarte important ca această piață să funcționeze fără frecușuri. Deja uh, s-a spus câte ceva despre articolul 4 și 4A și mă bucur că acum raportorul dorește să preia și aspecte legate de legiferare. Mi se pare foarte important să se ia și măsuri în domeniul legiferării uh, pe uh, problemele autonomii, autonom, mașinilor autonome, îmi cer scuze, și mă bucur foarte mult că se discută despre reguli. Mi se pare și potrivit ca pentru uh, vehiculele autonome să avem prima reglementare chiar acum. Nu e vorba numai de siguranța publică, E vorba și de participarea la piață uh, a diferitelor actori în domeniul inovării, care să poată să aibă o contribuție concretă și la aici uh, accesul la date e esențial. În final, domnule președinte, aș dori să vă spun că acest raport este esențial pentru noi, este și un model pentru Uniunea Europeană, pentru că arată direcția în care trebuie să mergem, arată că trebuie să legiferăm și uh, mi se pare bine că și raportorul a înțeles că trebuie să cântărească ce este important și ce nu. Avem nevoie de un studiu de impact act, iar uh, raportorul uh, trebuie să înțeleagă că cei care își montează un nou parbriz sau cei care vor să aibă o mașină decapotabilă să primească, de exemplu, toate datele trebuie să cântărim care sunt aspectele importante și de aceea noi o să susținem acest compromis. Trebuie spus că raportorul va fi susținut în Parlament, după părerea mea, cu o majoritate largă. Dacă este așa, Comisia o să țină mult mai mult cont de el. Vă mulțumesc și mă bucur să văd care va fi rezultatul votului. Mulțumesc, domnule Van Miltenborg. Mai sunt raportori din umbră? Nu văd pe nimeni de la Verzi, de exemplu. Se pare că din partea verzilor nu există contribuții la vehiculele autonome. Așa că vreau să rog uh, pe reprezentantul Comitetului Economic și Social, domnul Samul, să ia cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat ocazia să vorbim despre avizul nostru aici cu privire la mobilitatea autonomă. Noi susținem această inițiativă foarte mult pentru că considerăm că și tehnologia a făcut progrese destule pentru ca să intervină cu standarde de siguranță și în domeniul autovehiculelor, așa cum se întâmplă deja în domeniul aviației și în domeniul feroviar Riscul zero este un obiectiv uh, care, pe care să, trebuie să-l avem și în domeniul uh, vehiculelor, dar drumul este foarte lung. Am uh, constatat că trebuie să facem o diferență între ceea ce se întâmplă într-o primă instanță, așa numită condus asistat, adică semi-automat, și apoi mai târziu condusul fără șofer autonom complet. Diferențele sunt foarte mari între aceste două etape și prioritățile la fel. La sistemele de condus asistat, uh, avem, în primul rând, o problemă legată de costurile financiare, pentru că, de exemplu, numai mașinile noi pot să aibă condus asistat. Cele vechi nu pot fi echipate cu asemenea uh, echipamente. Și, deci, este nevoie de o renoire a parcului auto în mod uh, considerabil. Acesta e unul din factorii importanți. Al doilea, există deja sisteme de condus asistat în anumite tipuri de mașini și a fost studiat fenomenul. Oamenii nu sunt foarte mulțumiți de aceste sisteme de asistare. Există un fenomen uh, care, care îi face pe oameni să oprească sistemul de asistare. Se vede la mașinile închiriat sau la uh, mașinile cu șofer multiplu. Se vede, deci, că nu sunt oamenii chiar atât de mulțumiți de sistem. Noi am făcut o cerință față de, am adresat o cerință um, domeniului de producție auto și uh, către toți care vor să se implice în domeniu să introducă cursuri de formare pentru noile sisteme, pentru că dacă nu facem acest lucru, va merge mult mai încet. În al doilea rând, condusul automat este destul de îndepărtat, totuși, deși tehnologia ar face față în momentul acesta. Dar mașinile vor trebui să își împartă uh, străzile, șoselele cu alți participanți la trafic, cu mașini speciale, cu pietoni, cu mașini care nu sunt autonome. Și deci aici avem o mare problemă. Dacă vrem cu adevărat să avem 100% siguranță la un sistem autonom de condus, ceea ce este cerința noastră atunci când introducem așa ceva, nu există toleranță în ceea ce privește uh, accidentele, va fi dificil să uh, coabiteze toate aceste sisteme pe aceeași șosea. Iată de ce noi considerăm că e o mare provocare pentru uh, urbanism, pentru felul în care străzile vor trebui să fie gândite în noua situație. Așa cum arată orașele din Europa, va fi foarte dificil să avem uh, vehicule autonome pe ele. Și un ultim punct, siguranța, despre care ați vorbit deja. Există o dezbatere despre accesul la date în uh, mașini. S-a vorbit deja despre această problemă înainte. Uh, Presiunea vine mai ales de la actorii externi, de la platformele care se ocupă cu protecția datelor. Este foarte evident că aici avem de-a face cu un nou domeniu de activitate, dar siguranța trebuie să rămână pe locul întâi. Trebuie să fie prioritară înaintea accesului la date. Noi nu vrem să creăm nesiguranțe, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, cu telefoanele uh, smartphone. Uh, unde siguranța lasă de dorit. Aici, la mașini, nu putem să ne permitem așa ceva. Toate regulile trebuie să țină cont de regula safety first. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Zam, pentru că ați făcut o expunere foarte clară. Aș vrea să rog comisia acum să ia cuvântul. Domnul Van der Linden este aici de la comisie. Să vedem care este părerea comisiei. Vă rog. Good morning. Uh... Bună ziua tuturor. În numele Comisiei aș dori să fac o observație înainte de a cuvântul uh, colegului. Raportul sugerează că mașinile pe deplin automate uh, nu vor mai fi uh, necesare, deci nu vor mai avea nevoie de conectivitate. Cred că trebuie să fim foarte atenți. Sistemele CTS vor rămâne în vigoare dacă vrem ca aceste mașini să fie sigure în proporție de 100% tot timpul, atunci vor trebui să își coordoneze acțiunile și să comunice între ele. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Eu reprezint DJ Growth. Uh, voi veni cu răspunsuri suplimentare, așa cum a spus și colegul. În primul rând, susținem sprijinul acordat comunicării Comisiei din uh, mai, anul curent, doream să vă spun că nu ne aflăm decât la începutul uh, unui ciclu. Comunicarea a fost uh, primul uh, pas, dar colegul meu vorbea despre sisteme informatice de cooperare. Noi deja pregătim faza următoare, deci pregătim legislație pentru a permite cooperarea între mașini. În același timp, ne ocupăm și de problema accesului la date, la care mulți dintre dumneavoastră v-ați referit. E clar că este o chestiune foarte importantă. Uh, Uh, încercăm să pregătim terenul cât mai bine pentru acțiuni uh, legislative. Dar, așa cum ați spus uh, și dumneavoastră, trebuie să evaluăm opțiunile pe care le avem la dispoziție cu mare atenție. Dar ne ocupăm deja și de acest subiect. Ideea este ca următoarea comisie să găsească dosarul gata. De mai multe ori s-a spus că e nevoie de legislație, de reglementări. Am o veste bună Uh, următoarea, următorul punct pe ordinea de zi pentru noi uh, o reprezintă legislația cu privire la reguli de siguranță pentru uh, mașini, pentru vehicule. Deci, Vă rog să vă ocupați, dacă se poate, de acest dosar, pentru că se referă la cerințe legate de siguranța acestor vehicule. Și un alt aspect foarte important care a intervenit în dezbatere, factorul uman. Și de această dată Uh, punem în aplicare prevederile din comunicarea din luna mai. Ieri am organizat uh, un uh, eveniment, doamna comisar Bulce s-a ocupat, impactul asupra ocupării al locurilor de muncă, al condusului automat, cu factori implicați, deci a început și acest proces. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, cred că putem să colaborăm foarte strâns, Parlamentul cu Comisia Europeană. Eu zic că e foarte bine că am uh, adoptat de curând regulamentul cu privire la protecția datelor, care este baza pentru protecție pe viitor. Votul la acest raport va avea loc mâine, pe 22 noiembrie, la ora 10 și în final, vreau să-i dau cuvântul încă o dată raportorului nostru pentru ca să reacționeze la ceea ce au spus colegii, te rog. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am eh, ascultat eh, cu mare atenție intervențiile colegilor, ale raportorilor din umbră, dar și intervenția reprezentantului Comitetului Economic și Special și Uh, intervențiile reprezentanților Comisiei. Mulțumesc celor două direcții generale, DG Grow și DG Tram, uh, care sunt reprezentate astăzi aici. Sper că uh, vom uh, dispune de un cadru de reglementare cât mai repede cu putință, pentru că Europa nu trebuie să rămână în urmă, uh, în urma Chinei și a Statelor Unite, de exemplu. Trebuie să ne grăbim și să trecem de la vorbe la fapte. Da, aveți mare dreptate, spune președintele. Înainte de a continua, aș dori să vă uh, salut uh, un grup de vizitatori uh, din Thüringen. Uh, e vorba de reprezentanții unei asociații care se ocupă de transporturi, logistică, taxiuri și tot ce are de-a face cu transporturile. Bun venit la ședința noastră. Trecem acum la punctul 5, uh, cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor. Uh, e vorba de regulamentul privind siguranța generală din 2018. Comisia competentă este Comisia EMCO, IMCO Uh, doamna Fontun este raportor din partea Comisiei IMCO. Noi uh, ne aducem uh, contribuția. Raportarul, raportorul nostru este domnul Van Miltenburg, căruia îi dau cuvântul fără întârziere ca să-și prezinte raportul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri am avut o reuniune cu raportorii alternativi pe acest subiect foarte interesant, și aș dori să mulțumesc colegilor pentru cooperare și pentru contribuții. Nu e ușor să ajungi la o bază comună, niciodată, mai ales având în vedere că avem 191 de amendamente care au fost depuse, câteodată care merg în direcții opuse, dar Sper că vom uh, reuși să pregătim un aviz foarte puternic pentru IMCO, pentru că siguranța, de pe, uh, siguranța rutieră reprezintă una dintre prioritățile comisiei noastre. Aș dori să evidențiez câteva din aspectele cheie uh, în discuția aici. Eu cred că uh, măsurile de uh, siguranță pentru vehicule din propunerea Comisiei pot aduce cu adevărat mai multă siguranță pe șoselele și pe autostrăzile noastre. Așa cum uh, a spus Comisia, avem uh, de asemenea un pas înainte pentru condusul autonom, avem uh, sisteme, sisteme inteligente pentru de viteză, dar și recunoașterea automată. Toate aceste sisteme deja sunt disponibile pe piață și cred că trebuie să sprijinim aceste trăsături pentru a îmbunătăți securitatea rutieră. Însă trebuie să fim foarte prudenți pentru că avem câteva amendamente care propun introducerea posibilității de a uh, uh, ne uh, asigura că aceste trăsături de siguranță nu reduc securitatea, deci trebuie să vedem cum procedăm atunci când pregătim compromisurile. Eu cred că anumite trăsături de securitate, de exemplu mm, numărul de urgență, ar trebui să fie la bordul tuturor mașinilor, nu ar trebui să Depinde uh, depindă de uh, cât de luxoasă este mașina sau de tipul de vehicul. Pe lângă aceste probleme, nu ar trebui să uităm și protecția datelor, mai ales uh, în ce privește uh, înregistratorul de date. Eu am introdus un amendament cuprinzător pe acest subiect. Sper ca el să fie sprijinit. Și, în fine, aș dori să mai spun că Uh, sistemele de informență privind uh, unghiul uh, mort sunt foarte importante, multe amendamente se ocupă. Acest sistem blind spot Dar aici opinia mea personală este că uh, introducerea sistemului de uh, de, de uh, viraj este uh, inutilă, dar aș dori ca Comisia să vină cu o clarificare, să vedem dacă într-adevăr figurează acest aspect în propunerea Comisiei sau dacă trebuie să clarificăm lucrurile și să uh, adăugăm și noi ceva. Sunt dispus în orice caz la compromisuri și în acest uh, domeniu. Cred că este foarte important ca noi, Comisia TRAM, să uh, venim cu un uh, aviz ambițios, dar și realist Industria ar trebui să aibă timpul necesar pentru a inova și pentru a investi, dar nu trebuie să uităm uh, despre importanța acestor trăsături noi de uh, siguranță, mai ales uh, pentru a îmbunătăți uh, uh, siguranța rutieră în Europa. Sper ca și colegii să împărtășească același obiectiv, dar în orice caz eu sunt optimist. Uh, sper să ajungem uh, la un uh, aviz pozitiv. Avem mai mult timp la dispoziție pentru că voturile la IMCO vor avea loc doar la începutul săptămânii viitoare, deci am putea să amânăm votul de la comisia noastră până în 10 ianuarie. Am, i-am informat și pe raportorii alternativi pentru a uh, găsi compromisuri mai bune, deși trebuie să spun că nu întotdeauna e foarte ușor, pentru că există trei amendamente care propun uh, eliminarea unei uh, caracteristici de siguranță. Deci, într-o astfel de situație, este foarte greu să ajungi la un compromis, deci, până la urmă, totul se reduce la vot. Dar, încă o dată, vă pot spune că sunt mulțumit de felul în care evoluează procesul și vom uh, folosi timpul necesar pentru a încerca să găsim uh, câteva compromisuri suplimentare. Mulțumesc pentru atenție și aștept cu mare nerăbdare cooperarea cu raportorii alternativi pentru acest uh, aviz. Mulțumim, uh, domnule Van Miltenburg. Acum uh, ajungem la contribuțiile din partea raportorilor alternativi. În numele grupului PP, eu sunt raportor și deci o să încep. Aș dori să mulțumesc și eu pentru prezentarea acestui aviz și pentru amendamentele de compromis. Mulțumesc și pentru reuniunea de ieri. Aș dori Eh, să-mi cer scuze pentru absența mea de ieri, însă din păcate a trebuit să plec de la Bruxelles și m-am întors eh, doar eh, seara și deci nu am putut participa. Mm, sunt sigur însă că am fost foarte bine reprezentat. Domnule Van Milterburg, mulțumesc pentru faptul că ați preluat sugestiile noastre. A spus că au fost înaintate 191 de amendamente și cu propunerea dumneavoastră de compromis Eh, vom acoperi însă doar 27 de amendamente. Cred că ar trebui să fim însă mult mai ambițioși. Mă întreb, eh, mai ales dacă e vorba de amendamente identice. Eh, am făcut propuneri de a acoperi mai multe uh, amendamente uh, depuse prin amendamentele de compromis, deci vă propun să facem uh, compromisuri suplimentare. Uh, într-adevăr, trebuie să găsim o poziție comună, mai ales la subiectele controversate. Cel puțin ar trebui de la început uh, să ne bazăm pe uh, propunerea Comisiei, pentru că noi considerăm că este foarte bună. Într-adevăr, propunerea Comisiei e bună și pentru că se referă la subiecte care figurează și în raportul meu din proprie inițiativă, ceea ce înseamnă Uh, că uh, nu, ceea ce nu înseamnă că nu putem să îmbunătățim uh, câteva propuneri din, din documentul Comisiei pentru a găsi soluții comune. La ședința de ieri am făcut câteva propuneri pe care le-a citit asistenta mea. Nu trebuie să găsim compromisuri doar de dragul compromisurilor, ci, dragi colegi, trebuie ca împreună să ne gândim la modul serios dacă nu putem uh, ajunge la o propunere comunsă care cu adevărat să îmbunătățească securitatea și siguranța rutieră. Pentru că e obiectivul nostru comun și, după părerea mea, nu ar trebui să pierdem uh, din ochi acest obiectiv care este foarte important pentru cetățenii noștri cine nu se uh, luptă a pierdut deja bătălia. Deci dacă te lupți, ai încă o șansă să câștigi. Sper uh, ca prin cooperarea noastră să continuăm să luptăm pentru securitatea lutieră, pentru cetățenii noștri. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, raportoarea din partea socialiștilor este aici, doamna Se Olga Sehnelova are cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, ședința de ieri a fost uh, foarte uh, interesantă. Am uh, examinat toate propunerile de compromis. Am uh, lămurit uh, câteva uh, amendamente. Numărul lor uh, este foarte mare, așa cum s-a spus. Uh, și așa cum s-a spus uh, și de această dată, deci amendamentele merg uh, în direcții câteodată opuse, deci misiunea noastră nu a fost ușoară și încă uh, mai avem progrese de făcut. Am reușit însă totuși să ajungem la anumite poziții comune. Mă gândesc, de exemplu, la forma cabinei, ceea ce va îmbunătăți Uh, vizibilitatea uh, șoferilor care vor vedea mai bine uh, ce se întâmplă în jurul mașinii este foarte important și vă mulțumim pentru compromisul pe care l-am obținut. Sprijin și compromisul legat de tipul de anvelope, având în vedere testele care sunt efectuate în diverse condiții de condus. Ar trebui să vorbim de asemenea și de colectarea de date după ce accidentele au avut loc Trebuie să clarificăm problema registrării datelor, care este foarte importantă nu numai pentru uh, protecția datelor, ci și din perspectiva eficacității acestui uh, mecanism. Ne-am pus de asemenea de acord să continuăm să cooperăm pe marginea compromisurilor. Vom încerca să uh, includem câteva amendamente în aceste amendamente de compromis Însă, aș dori încă o dată să vă mulțumesc pentru cooperarea fructuoasă pe care am avut-o cu, uh, cu, cu raportorul principal și împreună cred că vom reuși să obținem o poziție care cu adevărat să sporească uh, securitatea și siguranța rutieră și va fi o contribuție foarte importantă pentru raportul IMCO, Comisia Competentă pe Fond. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Frau Senalova. ECR Mulțumesc. Robert Zile nu este. Uh, domnul Lundgren, uh, doriți să spuneți dumneavoastră ceva în locul lui? Can say something, of course. I'm... Da, evident, pot să spun ceva. Nu prea sunt eu așa un mare suporter al acestui echipament electronic care preia controlul și șoferul până la urmă nu mai are răspundere. Eu cred că, după părerea mea, cel mai bine ar fi să îi formăm mai bine pe șofer, să fie șoferi mai buni, mai competenți, pentru că indiferent câtă tehnologie folosești în lumea aceasta a șoferiei, uh, s-ar putea la un moment dat ca echipamentul electronic să nu funcționeze cum trebuie. E un fel de calculator și uh, s-ar putea ca la un moment dat să nu mai funcționeze, să se oprească, să trebuiască să-l uh, resetezi. Deci echipa echipamentul acesta electronic pune șoferii și într-o poziție destul de periculoasă, pentru că ei se bizuie pe acel echipament electronic în mașini uh, pentru a face față situațiilor de urgență, ori uh, acestea poate nu vor reuși întotdeauna și eu um, prefer să fie șoferul cel care salvează situația. Când vă uitați, spre exemplu, uneori la concurența care există pe șosele, nu? Uh, s-ar putea ca până la urmă cel mai important să fie totuși să-i formăm pe șoferi, să fie șoferi mai buni, pentru că, sincer, sunt destul de mulți uh, șoferi incompetenți pe șosele și asta se vede în fiecare zi. Așa că, indiferent cât de mult echipament electronic uh, vor avea aceștia la dispoziție, păi nu vor fi șoferi buni pentru că nu știu să conducă. Așa că nu înțeleg prea bine de ce nu se pune accentul și pe această latură a formării. E ca un calculator. Dacă nu pot să utilizez calculatorul în uh, modul cel mai bun, păi nu o să servească la nimic, pentru că nu vei realiza nimic pur și simplu pentru că nu știi cum să-l folosești. Așa e, asta e valabil și pentru șoferi. Acesta era punctul meu de vedere. Ja, vielen Dank, Herr Lund. Vă mulțumesc, domnule Lundgren. Se zice că sunt mulți șoferi proști, dar niciunul nu recunoaște. Toată lumea crede că e extraordinar la volan. Asta e doar o remarcă din partea mea. Acum, pentru verzi, îl rog pe domnul Michael Kramer să contribuie ca raportor din umbră. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc raportorului, dar și celorlalți raportori alternativi. A fost o dezbatere foarte bună și raportorul din umbră din partea PPE a fost foarte bine reprezentat de asistenta dumnealui. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Avem uh, patru puncte pe care noi verzi am dorit să le menționăm. În primul rând, asistenții de uh, viraj trebuie să se introducă numai pe noile vehicule, pentru că altfel durează 10-12 ani și s-ar putea evita multe accidente, multe accidente soldate cu morți și răniți chiar. Totul este posibil și eu zic că după o vreme trebuie să fie încercată um, această introducere. În al doilea rând, limita de viteză pe toate mașinile trebuie să fie impusă. Dacă se depășește această viteză, trebuie să existe un, av- un avertisment la bord. Întrebarea e dacă pot să sting acel avertisment uh, pe bordul uh, mașinii. Noi vrem ca să poată să fie menținute acestea, să nu se poată depăși viteza, dar uh, unii spun că poate dacă nu e blocat sistemul, pot să merg mai repede ca să evit un accident pe de altă parte, dacă există această posibilitate, ea poate să fie folosită tot timpul și atunci nu mai contează avertizarea și numărul de morți și de răniți va fi mult mai ridicat decât în situația de excepție de care vorbeam înainte. Deci noi suntem pentru o limitare a vitezei, să nu se poată pur și simplu merge mai repede și uh, șoferii se vor adapta dacă știi că este așa, nu mai iei anumite riscuri pe care le iei în momentul în care știi că poți să o faci. Câteodată cu 80 poți depăși un camion într-o zonă de limită 30 și de fapt acolo se întâmplă accidentul. Altceva, controlul de alcoolemie care trebuie să fie introdus pe mașinile profesionale, deci pe camioane ar trebui să fie introduse pe toate mașinile. Pericolul uh, de a conduce după consumul de alcool este valabil pe toate mașinile. Nu există niciun motiv să nu spunem că, de exemplu, un taximetrist este tot un șofer profesionist, nu numai șoferul de camion și el n-ar fi deloc afectat pentru că nu conduce un camion, deci poate să bea. Un ultim punct pe care l-am introdus este așa numitul Doring. E vorba de o tehnologie de ultim răcnet. Majoritații uh, Uh, majoritatea bicicliștilor uh, suferă accidentul din cauza deschiderii portierei în momentul în care uh, trec pe lângă mașină și din moment ce astăzi, chiar și când conduci, ești pe telefon și nu te uiți în oglinda retrovizoare sau nici în oglinda laterală și se deschide ușa și intră un biciclist în ușă. Deci așa numitul Doring va permite semnalizarea la 60 de metri distanță dacă vine un biciclist. Dacă este cazul, atunci ușa să nu se poată deschide. Știți că, de exemplu, uh, în Olanda nu poți să deschizi decât cu dreapta mâna uh, mașina pentru că uh, ușa de la portier, adică de la mașină, pentru ca să poți să vezi automat în spate dacă vine un biciclist. Însă unele mașini au acest sistem, altele nu, numai la cerere se poate introduce sistemul. Sigur că dacă este vorba de o introducere excepțională, va fi foarte scump. Dacă e o introducere în serie, atunci e un beneficiu enorm, pentru că, după cum ziceam, 60% dintre accidente se întâmplă prin deschiderea deschiderea ușii și intrarea biciclistului în portieră. Dacă vom introduce această teorie, această, acest regulament, atunci vom avea cu siguranță succes. Vom putea să colaborăm cu IMCO la toate propunerile noastre. Mi s-ar părea bine să avem majoritate pentru toate propunerile. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Kramer. Mulțumesc, domnule Kramer. Cred că am terminat cu lista vorbitorilor uh, din umbră. Acum, din partea membrilor comisiei, doamna Ayala Sender dorește să ia cuvântul. Ines, tu hast dich gemeldet als Redner. Ines, nu vrei să iei cuvântul? Vreau să-ți dau cuvântul, dacă nu te deranjează. Pardon, președinte. Mă iertați, mă iertați, domnule președinte. Tot mă uitam în continuare la lista de vot pentru mecanismul conectarea Europei. În fine, bun, mă iertați. Evident, Mă ocup în continuare de tema uh, mecanismul conectarea Europei, facilitatea conectarea Europei și n-am avut ocazia să trec în revistă toate propunerile și toate uh, de amendamente și toate amendamentele de compromis. Dar vreau să-i spun domnului raportor că uh, eu ce observ în ceea ce privește protecția datelor și mecanismele acestea și consecințele, duc la o propunere și anume să avem un manual al utilizatorului. Dar știți cum cât de groasă e cărțulia aceea și aș întreba pe toată lumea dacă într-adevăr citim acest uh, manual. Atunci eu aș întreba mai degrabă, pentru că am văzut diferite amendamente, dar nu, evident nu le-am citit pe toate, oare n-ar fi mai bine să avem un fel de contract semnat, așa cum fac anumite întreprinderi. Știm foarte bine acest lucru. Anumite uh, întreprinderi, mă rog, cea la care mă refer eu nu e europeană, vine din SUA care cere cumpărătorilor uh, pentru anumite autoturisme să semneze un contract referitor la protecția datelor, uh, la utilizarea acestora. Însă, în ceea ce privește această temă, mă gândesc că ar fi foarte important ca și șoferii, cel puțin într-o perioadă tranzitorie, să fie conștienți de ce anume cumpără. Adică, uh, cumpără și un sistem care primește și emite date și care pot fi date personale și care trebuie protejate. Și apoi la amendamentul 10 se vorbește despre faptul că autoritățile și administrațiile publice să poată utiliza în mod anonimizat aceste date uh, pentru a stabili statisticile referitoare la accidente. Eu cred că e foarte important din punct de vedere al serviciilor publice să putem beneficia de aceste date, evident, anonim, tocmai pentru a evita pe viitor numărul mare de accidente. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Wir würden jetzt... Mulțumesc! Văd că nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt, deci uh, îi putem da cuvântul reprezentantului Comisiei de la DigiGrow. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și domnului raportor Van Miltenburg pentru Atenția sporită pe care a condat o inițiativei noastre de îmbunătățire a siguranței rutiere și a securității autoturismelor. Și, într-adevăr, da, aveți dreptate, domnule președinte. E clar că a existat o sursă mare de inspirație pentru propunerea noastră, um, propriul dumneavoastră aviz din propria inițiativă și suntem încântați să constatăm că discuțiile din Parlamentul European acum progresează. Ar fi câteva aspecte pe care am vrea să le evocăm în munca pe care o faceți dumneavoastră acum, am dorit să subliniem că amendamentele care se referă la anumite tehnologii specifice sau la anumite măsuri pe care noi le-am propus, cum ar fi uh, sistemul uh, de asistență inteligentă pentru gestionarea vitezei, ar fi bine să plecăm de la ideea că aceste sisteme alternative, deci de blocare a vitezei, ar trebui să Uh, uh, se facă diferențierea cu față de sistemul pe care îl propunem noi și care ar putea duce la o blocare a sistemului de viteză, a vitezei ca atare uh, acestea nu sunt exact același lucru. Ideea este că sistemul pe care îl propunem noi poate avea un impact între 17 până la 19% de reducere a riscului. În timp, iar sistemul până la urmă, în fond, e un sistem cu informații referitoare la viteză. Și e un fenomen nou în uh, gestionarea riscului asistența inteligentă pentru gestionarea vitezei este singura măsură cu adevărat uh, eficientă pe care o avem. Dacă se reduc, duce viteza cu doar câțiva kilometri pe oră, acest lucru are un impact enorm asupra reducerii riscului și vine și însoțește celelalte măsuri pe care le uh, putem lua, pentru că efectul este un efect uh, sub forma unei cascade. Așa că fiți conștient că despre asta exact discutăm și în continuare nu e vorba doar de cifre, e vorba de uh, zeci de mii de vieți omenești care pot fi salvate tocmai datorită acestui sistem inteligent de uh, gestionare a vitezei utilizat în paralel cu cel de blocare a vitezei. Evident, da, sistemul deocamdată nu e neapărat foarte disponibil. El există. Există producători care au multe de câștigat, uh, mai ales, spre exemplu, în sistemele de testare, obțin niște note foarte bune. Știm că există studii care spun că ar exista un fel de 10% rată de eroare sau care, date care nu sunt neapărat fiabile. Dar cu siguranță asta se va reduce peste 2 ani. Eu am uh, fost foarte mulțumit că n-am avut acest lucru la, pe mașina mea și, sincer, uh, o rată de 90% de reușită e o rată foarte bună. În momentul în care ne gândim la 2022, adică introducerea obligatorie a noi, pe noile modele mai întâi și apoi echiparea celor vechi, dacă se poate, uh, e clar că până atunci tehnologia se va fi îmbunătățită atât de mult, va fi evoluat și atunci e vorba de uh, informații referitoare la infrastructuri. Vorbeam uh, din ori despre uh, uh, sistemul autonom de conducere a autoturismelor. E clar că acest sistem de uh, uh gestionare inteligentă a vitezei este absolut necesar și uh, e un fel de bonus Uh, în sensul că dacă acest sistem devine obligatoriu, cu siguranță va funcționa mult mai bine decât funcționează în momentul de față. Deci am avea cu toții de câștigat, așa că vă rog foarte mult să luați în considerare acest lucru. Și e adevărat că Ceea ce e frumos în acest pachet pe care îl uh, propunem este că, așa cum spuneați adinaur, domnule președinte, întotdeauna vor fi uh, șoferi proști. Exact sistemul ăsta încearcă să ne protejeze față de acești uh, șoferi uh, incompetenți, să salvăm vieți, să reducem riscul. Și limitatorul acela de viteză, sistemul de inteligent de gestionare a vitezei pe care l-am propus noi comisia, nu e un fel de sistem de tip Big Brother care nu o să vă lase să mergeți mai repede pe șosele, nu ci e un sistem care va salva mult mai multe vieți decât ne putem imagina. Și Tocmai de aceea am propus tehnologia cea mai bună și anume asistența inteligentă de gestionare a vitezei, care conlucrează împreună cu șoferul. Și dacă șoferul uh, face estimare asupra vitezei necesare, uh, sistemul se va adapta și atunci șoferul nu va fi împiedicat să ia deciziile necesare. Deci, e un ca un sistem convențional de uh, șoferie, exact așa cum se întâmplă în momentul de față. E diferit de sistemul limitare de viteză pe care îl cunoașteți. E, aceste două sisteme de asistență uh, deci cele pe care le propunem noi, sunt niște sisteme de securitate de ultim resort, de ultimă instanță. Nu trebuie să fie obligatorii pentru funcțiile principale de uh, șoferie, de condus. Deci uh, știți că există și sistemul de frânare de urgență. Uh, nu e un sistem de adaptare a vitezei de croaziera autoturismului sau al camionului. Deci sunt, două, sunt funcții diferite care pot interveni în sistemul uh, autonom de conducere. Se utilizează exact aceleași tipuri de sensori. Și, evident, sistemul pe care noi îl propunem vă permite să treceți de pe o bandă pe alta, dacă nu există niciun motiv întemeiat pentru a vă reîntoarce pe banda inițială pe care circulați. Dar uh, intervine doar atunci când există un risc iminent uh, Uh, evident există în continuare răspunderea șoferului de a lua decizii, însă noi nu ne dorim ca aceste trăsături de șoferie, de condus, uh, de confort să fie obligatorii și să nu mai fie nimeni atent la ce face pe șosele. Și în final, fenomenul acela care a fost evo evocat, Doring. Uh, l-am examinat. Din păcate, nu avem la îndemână suficiente cifre care să poată justifica o rată de 40% de reducere a accidentelor uh, cu bicicliști, E o nouă tehnologie. Știm de altfel că anumiți uh, producători încearcă să lanseze acest lucru pe piață, dar deocamdată nu e suficient de fiabil, nu e suficient de rapid și eficient. Așa că ar fi mult mai multă muncă și bătaie de cap uh, și am preferat să nu propunem, deci nu susținem acest sistem. Și în final, solicitarea domnului Van Miltenberg. Vreau să confirm faptul că diferiții asistenți uh, la uh, condus, într-adevăr, în propunerea inițială, ne-am uitat la două aspecte fundamentale. Sistemul de asistență la viraj, e vorba de situația în care camionul trebuie să vireze și s-ar putea să dea peste bicicliști, cazul cel mai curent. Și în același articol ideea că pentru a evita anumite uh, accidente, în momentul în care se merge în linie dreaptă, s-ar putea să existe, nu știu, uh, pietoni uh, sau obstacole mici, pietoni care ar putea să fie loviți și atunci e nevoie de un viraj. Deci, toate aceste aspecte sunt în același articol, așa că noi vrem să confirmăm că atât sistemul de asistență la viraj cât și detectarea unui obstacol în uh, condusul în linie dreaptă sunt uh, instrumente deosebit de importante, așa că susținem acest amendament exact în sensul în care l-a propus domnul Van Miltenberg. Cred că cam atât. Mulțumesc. Uh, ah. Mulțumesc, Richard. Da, mulțumesc. Înainte să ia cuvântul raportorul înapoi, în, în legătură cu sistemul Doring, vroiam doar să vă dau o informație. Ziarul Bild are, a avut pe coperta sa titlul Mercedes vă protejează. Mercedes are o inimă pentru bicicliști și apoi explică tot sistemul. Pot să vă mai dau și alt uh, articol, se cheamă Tehnica ce poate salva vieți. Știu că e vorba de proceduri uh, destul de complicate până se poate aplica, dar iată că există deja articolele uh, despre un sistem organizat și dezvoltat de către Mercedes. Dacă ei pot, înseamnă că se merge mai repede decât mergem noi cele două articole merită citite, poate puteți să vă schimbați poziția după aceea. Mi s-ar părea bine totuși să vedeți că există deja sistemul dezvoltat de unele firme. Mulțumesc foarte mult, domnule Kramer, spune președintele, pentru completare. Mulțumesc și domnului de la comisie și uh, explica- pentru explicațiile despre AISA, despre asistentul de uh, viraj și de viteză. E un punct foarte fierbinte despre care discutăm și mi s-a părut foarte importantă contribuția dumneavoastră. Acum, domnule Van Miltenburg, aveți cuvântul la sfârșit. Uh, da, mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Da, evident că putem găsi uh, marjă de manevră pentru a ajunge la amendamente de compromis. Ca să vă dau un exemplu, am discutat și despre sistemul de recunoaștere și de blocare și uh, câțiva colegi au cerut să fie șters acest sistem. Unii colegi au preluat uh, ideea că e, să, au rezerve pentru că sunt probleme referitor la protecția datelor și o să încercăm să rezolvăm aceste uh, temeri care sunt întemeiate, justificate, așa că poate o să venim cu o altă formulare de compromis. Apoi, în ceea ce privește protecția datelor, cum spunea doamna Ayala Sender, poate că cel mai bun lucru de făcut este să vă trimite un nou text de compromis, al amendamentelor de compromis, în care am integrat ideea că producătorul trebuie să se asigure că colectarea datelor în cazul incidentelor nu sunt uh, uh, date nominalizate, ci anonimizate departe, pentru că e clar că am avut astfel de discuție. Eu sunt convins că vom găsi o poziție de compromis și apoi uh, colectarea datelor în caz de incident. Dacă am înțeles eu bine, dorința dumneavoastră era ca acele date pe, să poată fi utilizate, nu, și în cazul uh, anchetelor care urmează după accidente, nu? atunci în acest caz noi am fi mai ezitanți pentru că am putea utiliza datele pentru cercetare dar uh, o cercetare mai extinsă decât strict ancheta care intervine după un accident. Eu cred că, per total, vom fi în măsură să găsim noi amendamente de compromis în așa fel încât în data de 10 ianuarie să fim în măsură să votăm și trebuie să ținem seama de faptul că există de multe ori amendamente care merg în direcții total diferite, ori, bun, eu sunt întotdeauna gata să găsesc un amendament de compromis suplimentar, dar nu întotdeauna e posibil. Pentru că trebuie să fie foarte clar și pentru colegii noștri de la IMCO ceea ce scriem noi. Nu doar așa să folosim cuvinte frumoase din punct de vedere semantic doar pentru a găsi un compromis, ci vrem să transmitem un mesaj, anume dacă vrem anumite sisteme sau dacă nu. Și pe aceste aspecte trebuie să fie clar și răspicat, în așa fel încât avizul să fie unul plin de sens și util pentru IMCO. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Herr van Miltenburg. Mulțumesc, domnule Van Miltenburg. Dacă în 92% din cazuri uh, motivul accidentelor este eroarea umană, aceasta arată că e nevoie și de vehicule mai bune, dar e nevoie și de anumite sisteme care, uh, de exemplu, uh, să ajute șoferul să rezolve în ultima secundă o situație care se mai poate salva. Mulțumesc! Pe 10 ianuarie vom vota raportul dumneavoastră și mă bucur foarte mult și mă bucur și de colaborarea care urmează. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Este vorba de propunerea Parlamentului și Consiliului cu privire la uh, promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online și raportoarea este doamna Claudia Țapardel. Aveți cuvântul, doamna Țapardel. Mulțumesc frumos, dragi colegi. Uh, sunt foarte încântată să vă anunț că în urma discuțiilor și negocierilor cu raportorii din umbră am ajuns la compromisuri foarte bune în privința acestui raport consider că raportul este unul echilibrat care și ia în considerare toate punctele de vedere ale tuturor colegilor din toate grupurile politice și mă bucur foarte mult că în acest caz toți raportorii au fost flexibili în ceea ce privește formularea compromisurilor și de aceea doresc să le mulțumesc pentru colaborare. Avem un raport foarte bun care menține o abordare echilibrată, asigurând în același timp echitatea și transparența pentru furnizorii de servicii consumatori și platformele online. în calitate de raportor propun să susținem toate compromisurile și sper că pot conta pe sprijinul dumneavoastră. în ceea ce privește compromisul nouă consider că este o realizare importantă dat fiind faptul că am convenit asupra unor aspecte cheie privind transparența. mai precis platformele trebuie să informeze furnizorii în cazul în care acestea folosesc canale de distribuție suplimentare pentru a uh, prezenta serviciile furnizorilor cât și să le ofere dreptul furnizorilor de a fi înlăturați de pe aceste canale dacă doresc în plus pentru a avea o abordare echilibrată în ceea ce privește perioada de preaviz pentru modificările preconizate am convenit că este potrivit să existe o perioadă cuprinsă între cincisprezece și treizeci de zile înainte de implementarea oricărei modificări perioadele de notificare nu se aplică atunci când modificarea este imediată din cauza posibilității încălcării legii din partea furnizorilor prin servicii de intermediere online permițând astfel platformei să ia măsuri imediate. în cele din urmă un aspect important este că furnizorii ar trebui să aibă dreptul de a negocia taxa pe care trebuie să o plătească platformelor cred că acest lucru asigură o putere de negociere echitabilă iar astfel garantăm un echilibru de putere între părțile implicate. în ceea ce privește compromisul doisprezece consider că este la fel de important deoarece acoperă subiectul delicat cu privire la clasamentul furnizorilor pe platforme așa numitul ranking am convenit ca parametrii pentru clasament să fie aplicați în mod nediscriminatoriu uh, uh, furnizorilor, de servicii iar orice schimbări în acest sens trebuie comunicate acestora în timp util având în vedere că rankingul este unul dintre cele mai importante aspecte pentru furnizori dar și pentru consumatori pentru că aceștia își iau deciziile își fundamentează deciziile de cele mai multe ori pe baza acestui ranking și de asemenea pentru că avem tendința de a lua în considerare în general primele rezultate generate de o căutare online am considerat extrem de important să mă asigur că parametrii criteriile care determină acest clasament sunt transparente și sunt aplicate în mod nediscriminatoriu. un alt aspect important pe care trebuie să l menționez și pe care îl consider de asemenea important și pentru sectorul turismului este și de asemenea sunt foarte încântată că am găsit sprijin în cadrul grupurilor politice având în vedere divergențele de opinii pe acest subiect se referă la interzicerea platformelor de a restricționa furnizorilor de a oferi consumatorilor diferite condiții prin alte mijloace de distribuție mă refer aici la clauza națiunii celei mai favorizate sunt în favoarea unei piețe libere și a unei concurențe deschise și loiale și consider că ar trebui să li se permită tuturor furnizorilor să își ofere bunurile și serviciile și prin alte mijloace de distribuție. pentru sectorul turistic permiterea accesul și uh, uh permit, uh, consimțământul dat furnizorilor de a oferi servicii și condiții diferite prin alte mijloace este în avantajul consumatorilor care vor găsi astfel mai multe oferte și prin urmare posibilitatea de a obține cel mai bun tarif la cea mai bună calitate. nu în ultimul rând în ceea ce privește compromisul opt am convenit asupra unui text care să garanteze ca platformele online să ofere motive obiective și nediscriminatorii corecte și rezonabile privind deciziile de a impune sancțiuni furnizorilor cum ar fi eliminarea suspendarea sau rezilierea contractului. acest aspect este un element cheie având în vedere faptul că pentru a asigura relații echitabile între cei doi actori trebuie să ne asigurăm că în primul rând platformele nu reziliază contractul eliminând accesul furnizorilor de pe platformă fără a avea un motiv bine justificat pentru care utilizatorul are de asemenea dreptul de a fi informat toate acestea fiind spuse consider că raportul abordează chestiuni foarte delicate cu care se confruntă piața și economia digitală reușind să asigure o abordare echilibrată pentru toți actorii implicați platforme furnizorii de servicii și beneficiarul final care este consumatorul. aștept cu nerăbdare să ascult opiniile dumneavoastră asupra dosarului și de asemenea sper să pot conta pe sprijinul dumneavoastră și să susțineți uh, propunerea pe care v am prezentat o. mulțumesc frumos! Mulțumesc foarte mult, doamnă Țapardel. Trecem acum la raportorii din umbră din partea grupurilor politice. Vim, cred că tu vrei să vorbești în numele PPE, dacă nu mă înșel. Te rog, ai cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Colega mea, Virkunen, este la un vot acum la ITRE și nu a putut să vină, de aceea m-a rugat pe mine să vă transmit opinia ei către dumneavoastră și către doamna raportor. Stimate domnule președinte, platformele online sunt o, o componentă importantă a economiei digitale. Peste un milion de întreprinderi în Uniunea Europeană fac comerț prin intermediul platformelor online, ceea ce e foarte important uh, pentru transparență și uh, pentru echitate și pentru uh, aceeași bază de pornire. E foarte important să stabilim reguli pentru ca să avem o piață echitabilă. La fel de important este acest lucru și pentru transport, dar și pentru turism. Pentru că, după cum știți, uh, prin economia digitală, în aceste două sectoare au existat multe schimbări. Platformele internet sunt foarte prezente. Multe IMM-uri ar avea de câștigat dacă regulile ar fi mai clare și dacă ar exista aceleași condiții de plecare pentru toată lumea dar nu este simplu să vorbești despre platformele online pentru că tocmai există foarte multe domenii care acestea Uh, de care se leagă acestea, dar noi am uh, prevăzut să analizăm în primul rând propunerea comisiei, care nouă ni se pare bună, dar amendamentele de compromis fac ca acest raport să fie și mai echilibrat această uh, propunere. Doamna raportor, doamna Țapardel, a lucrat foarte bine la raport. PPE-ul este gata să accepte, atenție, cele mai multe compromisuri, subliniez, cele mai multe. Mulțumesc foarte mult în numele uh, doamnei Virkunen. S-a îmbunătățit totuși uh, engleza mea. Trecem la domnul Demesmacher și vă dau cuvântul, vă rog, pentru contribuție. Mulțumesc, eu o să vorbesc olandeză, în schimb. Doamnă Țapardel, doamnă raportor, vă mulțumesc foarte mult pentru raport. Mulțumesc și colegilor pentru că au contribuit la amendamentele de compromis. Eu sunt entuziasmat de faptul că și compromisurile, compromisurile noastre au fost uh, considerate, amendamentele noastre, și că toate compromisurile sunt foarte echilibrate din perspectiva noastră, deci puteți să vă bucurați de susținerea noastră de plină. Odată cu amendamentele de compromis, chiar putem vorbi de o protecție reală pentru clienți și de mai multă siguranță pentru platformele online. S-a completat foarte bine propunerea Comisiei. Mi se pare foarte important pentru aceste întreprinderi să poată să conteze pe mai multă transparență și pe mai multă protecție pentru clienții lor de afaceri. Aceasta garantează o relație mai bună între ofertanți și cei care cer aceste servicii uh, pe care le oferă platformele online. Avem și clauzele de calitate și uh, clauza națiunii celei mai favorizate pentru clienți care permite întreprinderilor, dar și clienților în general, să aibă mai multă libertate și consumatorul european poate să aibă o garanție de calitate la un preț acceptabil. Există anumite țări care au dat deja un exemplu bun, dar e nevoie totuși de o abordare europeană. Noi considerăm că protecția secretului comercial și a altor date importante pentru platformele online ne va permite să extindem mai mult platformele online. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată și cred că ați reușit să neteziți calea pentru o, o piață digitală concurențială. Mulțumesc! Vă mulțumesc, spune președintele către domnul Demetsmacher din partea ALDE, domnul Telicca dorește să ia cuvântul. Da, mulțumesc domnule președinte, domnule Koch, mulțumesc Claudia foarte mult Aș începe prin a spune că noi, ALDE, considerăm că de data aceasta Comisia a făcut o propunere legislativă foarte bună pentru ca să creeze un cadru de interacțiune între utilizatorii acestor servicii și platforme. Noi am analizat procesul de deliberare ca pe unul care necesită um, o nuanțare mai degrabă. Adică ne-am gândit să nu punem uh, un accent deosebit pe unul dintre uh, aspecte, pe una dintre perspective. Vreau să subliniez că Franța și uh, alte țări au ajuns să vândă tichete online mult înainte să se generalizeze aceste proceduri. Ei sunt într-o poziție avantajată, dar acum cu platformele care există, evoluția a luat uh, un, o altă cale, este mult mai rapidă și deci e nevoie de claritate, de mai bună o comparație mai bună și există deja oportunități mult mai bune decât înainte și pentru uh, comercianți. Fără să schimbăm sensul legislației propuse de comisie și gândindu-ne în continuare că trebuie să integrăm acest serviciu în viața cotidiană, eu zic că în beneficiul tuturor consumatorilor aceasta este soluția foarte bună. Cred că amendamentele de compromis pe care le-a propus doamna raportor ne permit tocmai să facem această nuanțare a subiectului sunt de acord cu tot ce uh, s-a spus înainte și um, cu faptul că, deși propunerea era bună, noi am reușit să o perfectăm. Acum aș recomanda colegilor să urmeze linia raportorului în legătură cu compromisurile, dar un compromis, acela de a partaja costurile, mie mi se pare că trebuie mai necesită o modificare, dar în rest toate compromisurile pot fi susținute din perspectiva noastră Mulțumim foarte mult încă o dată raportoarei pentru acest raport solid, pentru acest produs, între ghilimele, pe care putem să-l oferim de acum încolo tuturor clienților. Mulțumesc foarte mult, domnule Telicica. Doamna Kilunen, Miria Kilunen. Aveți cuvântul din partea GUE. Mulțumesc, domnule Koch, președintele nostru astăzi. Aș dori să mulțumesc foarte mult Claudiei a fost uh, foarte plăcut să colaborăm cu ei. Mulți colegi uh, salută colaborarea cu dumneavoastră, este foarte plăcută. Cred că avem uh, un raport acum foarte bun, foarte echilibrat, o soluție bună și mă bucur să putem spune că putem susține tot ceea ce s-a obținut. Susținem toate compromisurile, nu se întâmplă des, dar miracolul s-a întâmplat și le susținem pe toate. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult! Atunci se încheie runda intervențiilor din partea raportorilor din umbră. Mai dorește să ia cuvântul doamna Lucy Anderson. Vă rog! Da, mulțumesc, domnule președinte. Vroiam și eu să spun că mi se pare că doamna raportor a făcut o treabă excelentă. Este un dosar foarte complicat din perspectivă juridică și uh, uh consultanții noștri juridici și secretariatul sunt de acord cu acest lucru și ceea ce face dosarul uh, Uh, și uh, face foarte bine ce face, este să adauge un rafinament, o nuanță la ceea ce ar putea să fie ceva foarte dificil în aplicarea legii în cadrul legislației concurenței, așa cum a făcut o comisia propunerea care nu întotdeauna această legislație este gata pentru a fi folosită chiar așa. Mi se pare foarte bine că și Comisia de Transporturi a dat un aviz pe subiect, pentru că sunt foarte multe exemple la care ne putem gândi chiar spontan, în care în, întreprinderile mai mici, comercianții mici, sunt uh, dependenți de aceste servicii și sunt totdeauna afectați negativ de bestiile mari, ca să le spunem așa, care acționează în domeniu. Nici, sunt foarte puțini, de fapt, uh, care oferă motoare de căutare online printre ei. Îi numărăm pe degetele de la o mână. Sunt foarte mulțumită de cum s-a avansat pe dosar și așa cum am zis-o și în alte comisii, noi am susținut aceste puncte cu colegii care suntem și în alte comisii, sunt anumite puncte care, din motive tehnice, trebuie să fie votate separat, pe care le susținem însă. Ele sunt, par uh, să fie foarte tehnice, dar sunt foarte importante. De exemplu, unul cu privire la servicii care oferă mai multe servicii, mai multe, pro, mai multe protecție și este important să avem și o clauză specifică în legătură cu comercianții mici Um, pentru ca să poată să se bazea pe ea. Noi nu am vrea ca domeniul de aplicabilitate al acestui regulament să fie o sarcină suplimentară pentru uh, platformele online mici. Mulțumesc tuturor celor implicați, mulțumesc foarte mult și sper ca să treacă bine acest dosar și la plenară și la celelalte comisii. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Anderson. Mai trebuie să dăm cuvântul comisiei acum și sper ca și comisia să vadă îmbunătățirile pe care noi le-am făcut. Vă rog, doamna Anchian, dacă doriți să luați cuvântul, aveți acum ocazia să o faceți. Yes, good morning. My name... Domnul, îmi pare rău, Michael König mă numesc de la DigiGrow. În primul rând vreau să mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile foarte interesante. Sigur că suntem deschiși și ne bucurăm de orice îmbunătățire care vine din partea dumneavoastră, chiar dacă e vorba de o îmbunătățire la o propunere foarte bună, așa cum considerăm noi că este. Desigur că uh, toate modificările rămân uh, în domeniul, în structura pe care am creat-o noi, pun uh, accentul pe transparență și în domenii pe care noi poate nu le-am considerat atât de mult, canale adiționale, uh, Uh, sau uh, ajutorare pentru comercianții mici. Mi se pare foarte bine, suntem uh, în aceeași, pe aceeași linie de gândire. Ceea ce s-ar putea să ne facă mai ezitanți însă este să mergem prea departe pentru că să nu uităm că e vorba de o abordare pas cu pas într-un sector care face progrese foarte repede. Uh, al doilea pas este de fapt deja în pregătire observatorul care se uită la economia platformelor. Deci să nu uităm de pașii care urmează. Suntem puțin mai um, precauți când e vorba de interziceri concrete, practici concrete care ar putea să limiteze prea mult lucrurile, taxe, tarife, discuții despre tarife în, în acest domeniu nu se pare nu foarte potrivit. După cum ați spus și dumneavoastră, e vorba de o măsură orizontală și de aceea noi considerăm că trebuie să se potrivească uh, orizontal cu toate platformele din toate sectoarele. Dar uh, ne bucurăm foarte mult de toate propunerile pe care le-ați făcut și suntem convinși că și în alte comisii se va primi foarte bine dosarul, așa ca să putem avansa foarte repede cu această propunere foarte importantă. Vă mulțumesc încă o dată pentru contribuții. Vă mulțumesc, domnule König. Îmi pare rău, eu aveam alt nume și alt uh, gen, dar vă mulțumesc uh, pentru comentarii și dau cuvântul raportoarei. Încă o dată, în final, doamna la aveți cuvântul. Mulțumesc frumos încă o dată vreau să mulțumesc uh, colegilor uh, raportori din umbră pentru că au depus niște amendamente foarte bune și am avut pe ce să lucrez ca să vin cu acest uh, raport de opinie în fața dumneavoastră. De asemenea, vreau să le mulțumesc și lui Luca și Michele, colegii din Secretariatul Tehnic al Comisiei TRAN și SD pentru, pentru sprijin. Este adevărat, dar trebuie să ne gândim la faptul că prin acest raport am vrut să am o abordare integrată, tocmai pentru a evita acea fragmentare care există la nivelul statelor membre vorbim despre o piață digitală și o economie digitală care evoluează tot mai mult și în momentul de față ne aflăm cu un pas în urma evoluției tehnologice de pe piața digitală și atunci trebuie să avem uh, este datoria noastră ca și legislatori europeni să um, oferim un pic de echilibru pe această piață un puțin echilibru între ceea ce înseamnă această economie digitală și economia tradițională și cu atât mai mult acest echilibru trebuie să, uh, trebuie să fie găsit pentru a fi în avantajul utilizatorului final care este consumatorul și cred că am reușit uh, acest lucru prin acest raport de opinie. de asemenea este adevărat că este un raport care se uh, uh, propunerea comisiei se referă la toate sectoarele de activitate dar așa cum știm urmărind aceste platforme online specificul acestor platforme online se concentrează foarte mult pe sectorul transporturilor și turismului și pentru că aici uh, avem un uh, număr foarte mare de întreprinderi care fac comerț prin intermediul uh, platformelor online cred că trebuie să oferim o legislație clară și transparentă care să le permită să negocieze și să își desfășoare activitatea economică așa cum am spus în beneficiul tuturor celor trei actori platforme, furnizori și consumatori. Vă mulțumesc foarte mult și sper că va fi un raport uh, de opinie util și colegilor din uh, Comisia IMCO. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc, doamnă Țapardel. Vom vota pe 22 uh, noiembrie, mâine, adică. Și acum trecem la punctul următor, propunerea de regulament a Parlamentului și a Consiliului cu privire la uh, informații despre transportul de mărfuri. Uh, doamna Schmidt are cuvântul, este raportor. Mulțumesc, domnule președinte, dragi raportori din umbră. Raportul uh, despre care vorbim este vorba de unul, este unul foarte tehnic. Uh, dar nu este atât de controversat uh, precum altele sau precum pachetul de mobilitate. Însă, acesta este subestimat, după părerea mea. Propunerea pe care a făcut-o comisie a fost un pas înainte. Într-adevăr, după o primă discuție cu raportoarele din umbră, am constatat că toate considerăm că trebuie mers mai departe decât uh, Uh, propunerea comisiei pentru ca să putem să avem un raport care să fie uh, orientat spre viitor într-un secol în care digitalizarea a devenit uh, viața noastră cotidiană. Raportul, dacă e să fie transpus, un motor pentru standardele bune de IT în domeniul transportului. În acest domeniu trebuie îmbunătățită competitivitatea cu anumite condiții, desigur. Vorbim cu toții despre digitalizare, vorbim despre mașini autonome, despre industria 4.0 și totuși în acest domeniu despre care vorbim acum sunt 120 de milioane de ore de muncă care se pierd se pierd pentru că datele trebuie să fie introduse în calculatoare, printate, apoi următorul din lanțul de furnizor trebuie să-și printeze toate informațiile. Este o mare pierdere de vreme pentru că se întâmplă pentru o furnizare, pentru o livrare de 5 ore acest uh, proces. Apar și multe erori, bineînțeles, și e aberant, este absurd. Un pas uh, pe care l-a făcut Comisia este de standardizare a comunicării cu autoritățile și mi se pare un pas important, într-adevăr. Dar, după părerea mea, trebuie să ne adresăm și industriei și economiei private, mai ales în domeniul transportului multimodal. Ar trebui să facem totul pentru ca măcar schimbul de date să se întâmple la fel de lin ca în domeniul public. Fără presiune nu va funcționa, s-a văzut deja și că în 2018 99% de cazuri, dacă e să ne uităm la transportul rutier, nu se întâmplă încă nicio modernizare. Cu modificările pe care le-am propus eu, Raportul, zic eu, poate să fie un instrument util pentru autoritățile de punere în aplicare a legii. Aș vrea să mai mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră în mod explicit, pentru că ele au fost foarte deschise față de toate ideile de progres. Sper să putem să ajungem la un compromis foarte amplu. Trebuie să ne gândim că toate datele de fapt există online, dar pentru aceasta fiecare uh, polițist trebuie în continuare să oprească un șofer de camion și să ceară documentele, ceea ce bineînțeles, pierde și vremea polițistului și vremea șoferului. Vorbim despre vehicule autonome, camioane autonome și totuși în continuare cerem documente în, pe hârtie. E momentul să se digitalizeze totul. Acest raport nu este decât o contribuție la uh, rezolvarea problemelor de punere în aplicare a legii, dar mi se pare foarte important uh, să-l uh, continuăm. Primul pas este ca autoritățile să accepte transmiterea online a datelor și apoi al doilea condiție este ca întreprinderile din 2025 și mai târziu să fie obligate să își transmită datele în mod electronic. Dincolo de întâlnirea foarte fructuoasă cu raportorii din umbră, am purtat multe discuții cu reprezentanța eh, sectorului transportului, cu autoritățile de punere în aplicare, cu polițiști și alți participanți la trafic și în continuare există anumite lucruri care au rămas deschise și care trebuie să fie discutate. Nu sunt de părere că toate locurile de muncă de care va fi nevoie pentru a face acele 120 de milioane de ore vor fi eliminate, ele vor fi doar transferate. E o temă pe care am discutat-o deja, dar eu sunt de părere că și sunt și plină de speranță că vom putea, prin colaborarea cu raportorii din umbră, să facem uh, un amestec potrivit dintre cerințe și stimulări. Și sperăm și ca uh, ineficiențele să um, fie eliminate, mai ales în domeniul aplicării. E foarte important să eliminăm toată această uh, junglă de birocratie care ne sugrumă în momentul de față. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare, raportorii din Umbra cum și din partea S și D. Eu am aici numele Izabelei de Monte. Te rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei Claudia Schmidt pentru cum a lucrat la acest dosar și pentru că a implicat toate părțile care sunt relevante în acest dosar. Trebuie să ținem cont că trăim într-o epocă din ce în ce mai digitală și că trebuie să facem un efort pentru ca să ne adaptăm la schimbări. Și în sectorul transporturilor este fundamental să-l facem Putem să facem acest lucru printr-o uh, ușurare a procedurilor și o simplificare, mai ales a procedurilor de control. Eu sunt de părere că această propunere trebuie să meargă mână-mână cu evoluția tahografului digital, care ar trebui să fie în măsură să stocheze toate informațiile. Indiferent de care vor fi rezultatele acestui pachet în domeniul mobilității, eu cred că conținuturile acestui dosar ar trebui să fie similare, să meargă mână-mână și să fie coerente cu acesta. În ceea ce privește informațiile uh, care se vor uh, interschimba și protecția datelor, eu zic că ar trebui să fie gestionate la nivel centralizat chiar dacă nu va fi ușor, știu acest lucru, dar totuși regulile trebuie să fie armonizate, altfel nu funcționează. Această propunere va putea de altfel să fie o soluție pentru lacunele de armonizare în domeniul documentelor de bord, dar va putea să și prevadă introducerea altor date importante ulterior, care ar putea să ajute forțele de ordine și să ușureze procedurile, va poate chiar să controleze datele la distanță, fără să fie necesară oprirea camionului omului pe stradă. E clar că există câștiguri enorme de timp, eficiență și control. Așadar, eu cred că aceasta se poate vorbi aceasta se poate spune atât pentru șofer cât și pentru poliție. Trebuie să ținem cont și de modelul internațional. În momentul în care decidem să stabilim un standard european pentru documentele electronice de transport, pentru ca pe viitor să nu există o diferență între statele membre din Uniunea Europeană și statele terțe. Iar în final, aș dori să utilizăm posibilitatea amendamentelor și pentru ca să abordăm un, un punct care pentru mine e foarte important, și anume protecția animalelor uh, um, uh, vii și transportului lor, pentru că există foarte multe abuzuri care trebuie să fie abordate și care ar putea fi evitate cu o mai bună legislație. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamna de Monte, din partea ECR. Domnul Zlotovski acum. Domnul Zvodovski, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Și eu aș dori să îi mulțumesc doamnei Claudia Schmidt pentru pregătirea acestui raport pe care grupul nostru îl susține pe deplin toate inițiativele care își pot aduce contribuția la îmbunătățirii uh, digitalizării în domeniul uh, transportului, mai ales în ceea ce privește tratarea documentelor. Noi considerăm că uh, comunicarea între întreprinderile de transport și administrațiile din statele membre este, este foarte importantă pentru a reduce democrația, povara inutilă și pentru a reduce și costurile. Deci e mare păcat că acest proiect nu este tratat în cadrul pachetului de mobilitate. Uh, ar fi fost foarte logic să fie așa, având în vedere uh, că uh, s-ar potrivi foarte bine cu partea socială din acest pachet de mobilitate. Rezerva noastră cea mai importantă vizează propunerea de amendament 26. Aici extinderea sferei de aplicare a acestui regulament e prea mare, merge prea departe. E vorba despre comunicarea între Uh, întreprinderile respective. Nu există o, uh, un motiv având în vedere că sistemul încă nu funcționează încă și deci uh, e foarte greu să evaluăm eficiența acestui sistem. Dacă sistemul va fi atât de suficientă precum ne dorim noi, atunci Uh, companiile ar putea să uh, declare acest lucru. Deci dacă uh, folosesc sistemul respectiv și să poată să apeleze la el mai des fără să fie o obligație în acest sens și deci fără a avea o obligație administrativă. Deci noi credem că ar trebui să avem Uh, uh, o uh, posibilitate, conform amendamentului 17, de a acorda o perioadă de timp pentru a depune documentele în formă electronică. Deci această perioadă de timp ar trebui să fie rațională, deci să se țină cont de costuri și de investițiile necesare pe care vor trebui să le suporte mai ales companiile de transport. Având în vedere nevoile IMM-urilor, noi am dorit ca articolul 15 uh, uh, să fie luat în considerare, se vorbește despre o revizuire după o perioadă de cinci ani uh, după introducerea acestui regulament. S-a propus doi ani dar noi considerăm că e o perioadă prea mică pentru a ține cont de, um, um, de, de evaluarea respectivă. Sigur că vom face propuneri concrete și, în orice caz, sperăm să avem o cooperare fructuoasă cu raportoarea principală. Mulțumim, domnule Zlodovski, pentru contribuția dumneavoastră. Ajungem acum la grupul ALDE. Doamna Bilbao Barandica are cuvântul. Bună ziua tuturor! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mai întâi doresc să mulțumesc uh, doamnei Schmidt pentru munca realizată și pentru disponibilitatea dânsei față de toate celelalte persoane uh, noi, cei care am lucrat, evident, în birourile noastre, dar până la urmă împreună am dat dovadă de deschidere pentru a ajunge la un acord pe un raport atât de important. Dați-mi voie să amintesc care este obiectivul principal al acestui raport și anume ca prin acest raport să facem în așa fel încât industria de transport europeană să fie una de vârf în ceea ce privește uh, digitalizarea. Transportul de mărfuri. Ce observăm? Există o spărire exponențială și uh, trendul va continua și în următorii ani. Deci mă refer la transportul de mărfuri. În 99% din cazuri, uh, documentația pusă la dispoziție în cazul uh, transportului de mărfuri transfrontalier e în continuare pe hârtie. Și faptul că această informație ar putea să fie Uh, digitalizată nu se face deocamdată pentru că există prea multe obstacole. Spre exemplu, autoritățile nu acceptă uh, să, elim- să facă eforturile necesare pentru a avea transparență sporită, pentru a elimina documentele pe hârtie și pentru a face totul la nivel digital. Așa că trebuie să găsim o soluție pentru a rezolva două probleme principale. Mai întâi, la nivel european nu avem un cadru uh, avem un cadru, dar cu sisteme diferențiate și fragmentate și trebuie să le armonizăm. Și, în al doilea rând, sistemele nici măcar nu sunt interoperabile între ele uh, când e vorba de transporturi. Așa că trebuie să avem o legislație la nivel de Uniunea Europeană și să avem sisteme care să fie interoperabile între diferitele state și între uh, diferite întreprinderi. Eu cred că, așa cum s-a spus adinaur, mai avem un alt cuvânt magic și anume coerență pentru uh, întregul pachet. Pachetul acesta, raportul acesta face parte din pachetul Europa în mișcare, de toată strategia de mobilitate și uh, în acest sens uh, lucrăm pentru toate rapoartele și anume să obținem interoperabilitate. Așa că raportul acesta trebuie să facă și el acest lucru. Așa că evaluează uh, favorabil amendamentele introduse de doamna raportor și a apreciez mai ales amendamentul numărul 3, care face o trimitere la rezoluție. Rezoluția pe care a votat-o Parlamentul în 2017 și prin care cere statelor membre să accepte documente în format electronic în toate sistemele de transport. Și cere de asemenea ratificarea sistemului CMR fără niciun fel de întârzieri. Tocmai de aceea suntem de părere că autoritățile trebuie să se lanseze și să lanseze mecanismele necesare în așa fel încât să poată accepta informațiile în format electronic. Noi credem că nu mai e nevoie de niciun fel de flexibilitate, uh, trebuie să facă acest lucru. Și mai mult decât atât, și operatorii economici trebuie să se lanseze pe această cale există mulți oameni care au îndoieli dacă trebuie să obligăm sau nu statele membre. Păi, ba da, trebuie, pentru că dacă nu, atunci vom penaliza exact aceste întreprinderi mici și mijlocii comparativ cu cele mari. Uh, cele mari au deja mecanisme pentru a uh, elimina documentele în format uh, pe hârtie, pentru a avea mai multă transparență, mai multă rapiditate și pentru a și atinge obiectivul. Așa că de aceea e nevoie de o standardizare la nivel european referitor la informațiile care sunt necesare în așa fel încât toată lumea să poată dezvolta același sistem în mod armonizat. Tocmai de aceea avem nevoie de aceste modele formate, comune, standarde comune și doar astfel vom reuși să eliminăm problemele cu care ne confruntăm în momentul de față și anume fragmentarea și lipsa de operabilitate, interoperabilitate între sisteme. Și e clar că apreciem în mod favorabil amendamentele care au fost deja înaintate și la care am lucrat împreună cu doamna Schmidt și avem speranța să obținem la final un raport foarte bun care să se înscrie în mod coerent cu celelalte rapoarte în întregul pachet. Mulțumesc! Mulțumim, uh, doamna Bilbao, Maria Kelinen de la GUE uh, dorește cuvântul care îl dau imediat. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc Claudiei și celorlalți uh, colegi uh, cu care deja am avut uh, reuniuni foarte interesante. Mulțumesc, Claudia, pentru proiectul de raport. Mi-a plăcut foarte mult o propoziție conform căreia Comisia ar trebui imediat activitatea pe marginea actelor delegate necesare pentru a evita întârzierile am uh, înregistrat prea multe întârzieri, mai ales uh, în ce privește pachetul de mobilitate 1 și mm, tot ce ține de el și deci am nevoie, avem nevoie urgentă de o platformă comună, de un sistem pentru a uh, avea schimb de informații rapid în timp uh, real. Și sper să ne mișcăm mai repede decât uh, până acum. Nu vă răpesc prea mult uh, timp uh, astăzi. Încă o dată mulțumesc și vom uh, continua să cooperăm pentru a găsi soluții și mai bune pe viitor. Cred că chiar se poate, împreună. Mulțumesc! Mulțumim, Miriam! Nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt din partea celorlalte grupuri, deci dăm cuvântul Comisiei Europene Uh, domnul sau doamna Santamato. S-a schimbat și aici ceva? Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Aș dori în numele Comisiei să vă mulțumesc, să mulțumim raportoarei și tuturor celor care și-au dus uh, contribuția la acest uh, uh raport și pentru sprijinul manifestat pentru această inițiativă care figurează în proiectul de raport. Într-adevăr, este o inițiativă foarte importantă pe care nu trebuie să o trecem cu vederea pentru că poate genera foarte multe uh, economii pe partea administrativă. Mă gândesc mai ales la operatori. Și este și un pas important înspre uh, digitalizarea acestui uh, sector. Aduce armonizare, armonizarea necesară mai ales în ce privește schimbul uh, de uh, informațiilor de transport. Mai mulți uh, antevorbitori s-au referit la acest aspect. Este într-adevăr foarte important. E o armonizare pe care ne-o dorim cu toții și care reflectă și normele internaționale. Raportoarea, în raportul său, propune o abordare care este chiar mai ambițioasă decât propunerea Comisiei mai ales uh, pentru ca sistemul să fie obligatoriu pentru utilizatori și, de asemenea, extinde sfera de aplicare și altor documente. Într-adevăr, sunt uh, aspecte pe care Comisia l-a examinat înainte să își uh, facă propunerea și am ajuns la concluzia că, inițial cel puțin, deși raportul dumneavoastră anticipează evoluții viitoare, Inițial, noi am fi preferat un sistem obligatoriu pentru autorități, dar care este voluntar pentru operatori. Până când serviciile respective, care sunt necesare și legate de uh, documentele digitale, sunt uh, dezvoltate și deci uh, costurile vor fi minime la momentul respectiv. Deci în faza inițială, noi am preferat ca operatorii să aibă posibilitatea să aleagă dacă vor să folosească documentele digitale sau informațiile digitale sau să continue să folosească documentele obișnuite. Deși suntem uh, ferm convinși că foarte repede toată lumea își va da uh, seama de avantajele folosirii acestor informații digitale și va opta pentru ele. În ceea ce privește sfera de aplicare al acestui sistem pentru alte tipuri de documente, noi considerăm că e important să facem aici o distinție între informațiile uh, de tip business to government, deci între companii și administrație, informațiile uh, la nivel de administrație și uh, informațiile între companii. Deci suntem de acord că e important să avem aceste sisteme diferite, dar care să fie interoperabile. Dar ar trebui să vedem care este abordarea cea mai potrivită pentru aceste tipuri diferite de comunicare. Și de aceea am uh, sugerat în propunerea noastră să începem cu uh, uh, sfera de aplicare care include comunicarea între companii și administrație, business to administration. Deci, încă o dată, mulțumesc pentru sprijinul acordat propunerii Comisiei. Co constat uh, din avizul dumneavoastră că Parlamentul consideră că este o propunere importantă și ne bucurăm, sigur. Mulțumesc, domnule Sandomato. Tot ce ne permite să reducem uh, birocrația uh, e pe placul nostru, suntem uh, de partea dumneavoastră. În încheiere îi dau cuvântul raportoarei. Avem ceva timp până la ora 11, Claudia. Deci, iată, o ocazie unică să vă exprimați. Mulțumesc, sper să nu vorbesc chiar atât de mult. Încă o dată aș dori să menționez un aspect. S-a vorbit foarte mult despre compania, despre comunicarea între companii și administrații. Eu am vorbit cu foarte multe companii. Controalele, subiectul controalelor este foarte important. De exemplu, uh, câteodată uh, uh, controalele se fac pe autostrăzi, sunt oprite camioanele și așa mai departe și li se verifică documentele digitale. Aici e un loc de mai bine. În ceea ce privește cele spuse de către reprezentantul Comisiei, nouă nu ne lipsește curajul cred că o, un impuls uh, în direcția uh, cea bună poate aduce rezultate foarte bine. Nu trebuie să așteptăm până ca ultima companie să fie de acord să opteze pentru aceste documente uh, digitale, pentru că până atunci ne vom fi dat seama că după 30 de ani nu și-vor fi dat, fi dat seama despre avantaje. Deci credem că o motivație, un stimulent în direcția cea bună poate fi de ajutor pentru a economisi uh, timp. Tocmai încă o dată aș dori să mulțumesc uh, colegilor din partea celorlalte grupuri politice. A fost uh, primul raport la care chiar de la început am constatat că există disponibilitate, deschidere. Am avut o atmosferă foarte plăcută. Cu toții uh, tragem în aceeași direcție, împărtășim aceleași obiective și sper ca Comisia să nu ne pună bețe în roate. Din contră, să își dea seama că este uh, o etapă importantă în direcția cea bună. Mulțumesc! Mulțumim! Aș dori să vă, să vă prezint calendarul pentru amendamente 4 decembrie la ora 12. Am ajuns acum la punctul 8, însă raportorul nu este aici. La ora 11 este prevăzut acest uh, punct, deci vă propun să facem o pauză. So, wir setzen unsere Beratung fort. Ich hoffe, dass alle wieder da sind und den Continuăm dezbaterea. Cred că toată lumea a putut să se bucure de cafea în această pauză. Trecem la punctul 8, instituirea unui cod comunitar de vize, o modificare de regulament regulamentul 2018-0061 COD. Raportorul este Istvan Iușeli și dau cuvântul acum. Vice President, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi. În ceea ce privește turismul și transportul, am uh, obținut rezultate bune în discuțiile uh, pre precedente în ceea ce privește pachetul propus de comisie și anume de reformare a codului de vize. Dacă vă amintiți, acum trei ani am discutat despre acest lucru. Acum noua comisie propune să simplificăm și mai mult procedurile actuale pentru șederile de scurtă durată și vizele aferente, în așa fel încât să avem un echilibru între chestiunile de securitate și uh, uh, dorința de a aduce mai mulți turiști în uh, spațiul Schengen. Pentru asta e nevoie de o facilitare a procedurilor dar fără a perturba sistemele și trăsăturile de securitate. Ca și consecință vom avea mai multă creștere în domeniul turismului și mai multe locuri de muncă și asta ne va permite ca Europa să fie în continuare o destinație de vârf din punct de vedere turistic. Ideea este să simplificăm procedurile pentru toți cei care doresc să vină în Uniunea Europeană pentru o ședere de scurtă durată și să facem câteva economii la nivel de costuri. Uh, în comparativ cu propunerea pe care am votat-o noi în plen și chiar comparativ cu textul original al codului de vize, există anumite aspecte care nu sunt incluse totuși în noua propunere a Comisiei. Spre exemplu, chestiunea legată de vizele multiple și uh, um, s-a interpretat în mod eronat întregul sistem uh, de tip cascadă. Ideea este să avem vize culturale, profesionale, sportive, care de asemenea nu au fost preluate în abordarea comisiei. Pentru că, nu uitați, avem anul cultural al moștenirii, uh, anul european al moștenirii culturale în Europa și am introdus câteva amendamente tocmai pentru a consolida propunerea in, redactată inițial de comisie și m-am vizuit pe următoarele principii. Mai întâi, să spărim eventuala perioadă de validitate a vizelor multiple, intrare-ieșire, până la o perioadă de 10 ani pentru acei călători calificați Uh, ținând seama de sistemul uh, de vize acordat țărilor terțe. Apoi, să menținem prevederile codului de vize în ceea ce privește validitatea prelungită pentru uh, uh, videle, vizele uh, acestea, în locul sistemului propus de către comisie sub forma unei cascade și să permitem șederi prelungite în zona Schengen Uh, respectând însă totuși prevederile legislațiilor naționale și solicitanții pot să își introducă cererile într-un alt stat membru, în consulatul unui alt stat membru decât cel competent dacă uh, acel consulat se află la cel puțin 500 de kilometri distanță. Uh, gândiți-vă, în țări mari, cum ar fi în China, în India, s-ar putea să fie astfel de probleme și să aplicăm un procent dintr-o taxă uh, majorată pentru acei solicitanți pentru a susține promovarea turismului. Există deja exemple excelente în acest sens și tocmai de aceea vrem să avem și noi acest lucru în noul cod de vize. Așa că, dragi colegi, am primit 85 de amendamente, am redactat 5 amendamente de compromis pe care le vom discuta diseară la ședința raportorilor din umbră, așa că vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și tuturor colegilor și să sperăm că vom avea un nou cod de vize mult mai bun în Europa. Mulțumesc! Köszönöm szépen, István. <laughs> Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, minunată limba maghiară pe care o stăpâniți, uh, spune raportorul. În numele grupului PP, doamna Clun este raportor. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamna Claudia Montenero se scuză pentru absență, ne-a transmis contribuția ei, pe care o voi citi. Mulțumesc raportorului, Uh, pentru acest proiect de aviz uh, care abordează chestii, chestiuni foarte importante în ce privește procedurile de viză. După cum spuneați, propunerea Comisiei reflectă aspectele principale care au fost uh, discutate deja în reformarea pe care am înfăptuit-o deja în 2013. negocierile nu au progresat datorită pozițiilor divergente și Comisia a refăcut propunerea. Să nu uităm că Europa rămâne destinația cea mai uh, strictă în ce privește cerințele de viză. Un, institut privind uh, vizele de la Organizația uh, Turismului din 2018, Uniunea Europeană ar câștiga de pe urma lesnirii acordării de viza și salut Uh, amendamentele raportorului care merg în acest sens, dar aș dori să subliniez două aspecte. Avizul ar trebui să se uh, axeze doar uh, pe îmbunătățirea regulilor pentru vizele de termen scurt, pe termen scurt și cei care au primit o viză ar trebui să aibă posibilitatea să depună apel dacă decizia respectivă este contestată ar trebui să aibă posibilitatea să plătească automat uh, despăgubiri. Ar trebui să avem în 2025 cel mai târziu uh, proceduri uh, automate și electronice. Posibilitatea de a folosi mijloace electronice pentru interviuri este foarte important, având în vedere că și aceste proceduri ale vizelor ar trebui să fie digitalizate. În ceea ce privește taxele pentru a susține strategia pentru turism, Uh, susțin în principiu această propunere, dar nu văd uh, argumentele practice. Uh, sperăm ca Parlamentul să finalizeze acest dosar înainte de alegerile de la anul, pe baza propunerii Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. În numele grupului ECR, domnul Svodovski are cuvântul. Panie Przewodniczący, Chciałbym tylko powiedzieć, że w naszej ocenie sam projekt opinii był bardzo dobry. Mulțumesc foarte mult și noi considerăm că acest uh, aviz este foarte bun, care abordează chestiunile foarte importante care sunt, când sunt importante pentru noi. Nu am uh, depus niciun amendament și credem că uh, acest aviz ar trebui să se uh, axeze doar pe competența noastră principală, respectiv procedurile de acordare a vizelor pentru companiile din domeniul transportului. Aceste proceduri ar trebui să fie mai simplificate, să fie înlesnite și prin folosirea instrumentelor digitale în ce privește depunerea cererilor, verificarea acestora uh, pentru cetățenii din uh, țările terțe. Uh, sper ca negocierile să se finalizeze cât mai repede și să obținem un rezultat pozitiv. Mulțumesc. Acum în numele grupului ALDE are cuvântul Eh, Domnul Radoș, mulțumesc eh, foarte mult, domnule președinte. Am eh, spus deja acest lucru la primele negocieri. Noi susținem această propunere a Comisiei și îmbunătățirile propuse de către raportor. Am anunțat că vom susține deja amendamentele care au ca scop uh, simplificarea procedurii și, de asemenea, ne vom asigura că uh, avem uh, proceduri uniforme sau cel puțin armonizate în toate statele membre ale Uniunii Europene. În ceea ce privește acordarea de vize pe cale electronică, credem că ar fi în avantajul persoanelor uh, cu mobilitate redusă, de exemplu. Noi vom, uh, deci propunerile noastre au fost deja incluse în amendamentele de compromis. În orice caz sper să avem o cooperare fructuoasă și sper ca uh, obiectivul pe care ni-l dorim uh, să uh, fie atins, respectiv o uh, îmbunătățire a sistemului de acordare a vizelor. Mulțumim, domnule Radoș. Acum, numele grupului GUE, Doamna Chilonen are cuvântul, vă rog. Îi mulțumesc lui Istvan. Nu eu mă ocup de acest raport și de altfel mă și bucur că nu mă ocup eu de toate, dar în orice caz, Istvan, bravo, ai făcut uh, o treabă minunată, am citit amendamentele toate și cu o cooperare strânsă vom obține un rezultat uh, pozitiv, o soluție bună. Mulțumesc! Ok, vielen Dank. Das dann die Runde, dann die Runde. Mulțumesc. Am încheiat uh, cu uh, raportorii, cu raportorii în numele grupurilor. Acum, doamna de Monte. Președinte, prendo... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să iau cuvântul în primul rând pentru a-i mulțumi raportorului pentru propunerea raportoare, pentru excelenta propunere și aș dori să um, mai amintesc încă o dată contextul general uh, al propunerii regulamentului, pentru că inițial Știam că finalitatea a fost reducerea imigrației ilegale, după care s-au oprit negocierile și uh, s-a ajuns la un, uh, o situație în care se spun, spus că prin deschiderea de vize se poate crește și uh, riscul atentatelor teroriste. Iată de ce uh, eu cred că acest echivoc ar trebui să fie depășit cât se poate de repede. Eu sunt de acord cu poziția raportorului Ba chiar mai mult, cred că ar trebui să facilităm accesul la spațiul Schengen pentru persoanele care vor să viziteze rude sau pentru uh, cei care călătoresc în scop de afaceri. E foarte important să nu uităm de importanța promovării turismului. S-a făcut un studiu de impact și la ultimele reuniuni pe care le-am avut și cu această comisie s-a subliniat tot timpul importanța consecințelor foarte mari 154 de miliarde de euro în 5 ani, uh, deci consecințele pe uh, PIB-ul Europei a fluxului turistic, pe care nu am uh, putut transpune și în, în bani. Nu putem să excludem în niciun fel domeniul acesta. Am ascultat criticile care s-au făcut, dar eu cred că este important. Eu am înaintat amendamente care s-au adresat uh, mai ales sublinierii necesității unei mai bune celerități, reducerii costurilor și uh, facilitării uh, acordurilor pentru ca să putem să evităm obstacolele la uh, concluderea acordurilor între statele membre. E foarte important ca statele membre să poată să aibă calea electronică de prezentare a cererii. Eu zic că suntem pe o cale foarte bună și mulțumesc foarte mult raportorului pentru această propunere. Mulțumim, nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt, nici de la comisie, deci îi dau cuvântul raportorului nostru, lui Istvan. Mulțumesc, dragi colegi. This afternoon when we will have the uh, shadow rapporteur meeting. Mai avem o ședință în această după masă Vom finaliza toate dosarele deschise. Vom ajunge la un acord. Uh, Aș dori să-i mulțumesc lui Atila, colaboratorului meu. And thank you. Am, mulțit, am muncit foarte mult pentru acest aviz și mulțumim uh, grupurilor pentru sprijinul manifestat. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Uh, amendamente. Termenul este în 3 decembrie, ora 18. Uh, și acum ajungem la ultimul punct de pe urna de zi uh, la ședința publică, acordul dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile. Avem examinarea proiectului de raport. Doamna raportor, doamna Griffin, nu este aici, este înlocuită de doamna Marita Ulskfok, care îi dau cuvântul. Thank you. Yes, I'm speaking on behalf of... Da, mulțumesc. Că vorbesc în numele colegei uh, Teresa Griffin, care își cere scuze pentru faptul că nu poate fi prezentă, pentru că e la ITRE și se votează uh, Orizont Europa, un dosar deosebit de important. Uh, BASA, BASA este pro, propunere pentru încheierea unui acord între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile și e vorba de o procedură de aviz conform. UE-BASA există deja, dar cu toate acestea trebuie să fie actualizat. Și acest lucru s-a făcut printr-un amendament care a fost semnat între cele două părți în 13 uh, uh, decembrie 2017, prin care consolidăm parteneriatul UE-SUA, bazându-ne pe valori comune și scopuri comune. Dorința noastră este să dezvoltăm sectorul aviatic și știm foarte bine faptul că aviația civilă contribuie cu peste jumătate de miliard la PIB-ul uh, Uniunii Europene și angajează peste 9 milioane de cetățeni. Deci e unul din sectoarele economice uh, cele mai importante pentru acest regulament. Acum, Consiliul solicită Parlamentului un aviz conform pentru încheierea Uh, acestui acord prin acest amendament, prin această modificare. Iar propunerea doamnei raportor Griffin este să votăm favorabil, în așa fel încât să ne asigurăm că vom menține în continuare acest acord vital și vom consolida cooperarea în domeniul aviației civile și în acest sens trebuie să venim cu un aviz favorabil pentru încheierea acestui acord, care este deosebit de important și necesar. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult raportoarei, mulțumesc și dumneavoastră în reprezentare. Trecem la raporturi din umbră. Din partea PP, domnul Vim Vanecam dorește să ia cuvântul. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu cine exact e raportor din umbră pentru PPE. Haideți să zicem că sunt eu, așa că o susțin pe colega socialistă democrată. Mulțumesc! Nu mai văd alți vorbitori. Cred că safety first ar trebui să se aplice nu numai la transportul rutier, ci și la transportul uh, aerian. În numele Comisiei nu e nimeni care dorește să ia cuvântul. Acum vă dau doar termenul de depunere a amendamentelor, 26 noiembrie la ora 17. Știți, dragi colegi, că la o astfel de temă nu putem decât să votăm sau să respingem. Deci, amendamente nu putem să facem pentru că raportoarea a pus plus la majoritatea amendamentelor. Spuneam înainte că acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi din ședința publică. Acum am putea să continuăm direct cu ședința inoficială, cu ședința coordonatorilor. Vreau să-i rog pe oaspeți însă să iasă din sală. Nu pot să rămână decât deputații pentru că se va, oricum se va tăia și transmisia web. Să știți, dragi oaspeți care ați venit aici, vă puteți vedea la televizor, vă puteți să uita la această comisie de altfel și când nu sunteți aici pentru că este transmisă live pe internet și dumneavoastră ați fost de asemenea uh, filmați aici. Uh, facem o scurtă întrerupere pentru tăierea sistemului de transmisie live și continuăm cu reuniunea coordonatorilor.